Trecem acum la vot. Raportul uh, Grescă, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Uh, raportul Negrescu, vot unic, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. raportul Novakov, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, vot unic, votul este deschis, a votat toată lumea, votul este închis, s-a adoptat. Raportul Fernandez, proiectul de buget amendat, Buget rectificativ, amendamentul 1. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alinatul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul E. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm rezoluția în ansamblul ei. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Raportul STAS, nominalizarea unui membru al Curții de Audit, domnul Samu Iereb. Uh, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobăm. Raportul Scholtes, numirea unui membru al Curții de, Curții de Audit, domnul Mihail Skozlovs. Din nou, uh, vot cu apel nominal, vot secret, uh, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Raportul Scholtes, numirea unui membru al Curții de Audit, Ian Gregor. Din nou vot secret, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Raportul Scholtes, numirea unui membru al Curții de Audit, domnul Ladislav Balco vot secret. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Numirea unui membru al Curții de Audit din nou, domnul Ianuș Wojciechowski. Vot secret. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Și acum trecem la rezoluțiile privind obiecție conform regulii 106, renuirea aprobării uh, substanței active glifosat. O propunere de la Comisia Envi. Amendamentul 44, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul numărul 9, alineatul 1, votul cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 32, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 33, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 34, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 35, din nou vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Alineatul 2, amendamentul 10 în 9 uh, părți. Prima parte, cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna, împotrivă, abțineri, se aprobă. Al doilea, a doua parte, vot cu apel nominal, votul este deschis, votul este închis. Se aprobă. Partea a treia, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. A patra parte, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. A cincea parte, votăm prin ridicare de mâini. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Partea a șasea, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Partea 7, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Partea 8, votăm din nou electronic, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Partea noua, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 45 este caduc. Amendamentul 11 uh, cu amendament oral din partea domnului Delei. Vă rog, doamne Delei. Deschideți microfonul, spune președintele, vă rog. Funcționează foarte bine. Domnule președinte, uh, în dorința de a uh, avea un compromis și de a, apropia cât mai mult uh, pozițiile și divergențele, propun următorul amendament la amendamentul 11, prima parte. Cere Comisiei să reînnoiască aprobarea glifosatului pentru o perioadă maximă de șapte ani, reamintește că regulamentul 1107-2009 permite Comisiei să retragă aprobarea unei substanțe active pe perioada în care este autorizată dacă ea nu îndeplinește criteriile uh, după care a fost aprobată. Mulțumesc. Uh, dragi colegi, aveți vreo poziție față de acest amendament oral? Sunt 40 de deputați care se ridică împotrivă? Nu? Atunci uh, votăm amendamentul 11 astfel modificat oral în două părți. Prima parte Votul este deschis. Mă scuzați, ne oprim un moment. Ne oprim un moment. Încă o dată întreb. Sunt 40 de membri care se opun amendamentului oral? Mi se pare că sunt. sunt. Bun. Președintele uh, spune, care este problema? Nu e prea târziu să se opună. Mă scuzați, un moment vă rog. Este clar, spune președintele, că Uh, colegii care s-au ridicat au uh, ascultat interpretarea în căști și a fost cu mică întârziere și au reacționat atunci când au auzit în căști traducerea. Și au reacționat și s-au opus. Deci trebuie să respectăm dreptul lor să se opună. Au existat 40 de membri care se opun? Da. Deci amendamentul oral nu este acceptat, nu va fi supus la vot. Așadar, votăm cele două părți ale amendamentului 11. Prima parte, Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Partea a doua, vot cu apel nominal. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 20 este caduc. Votăm amendamentul 46, vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 47 de vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 36. Vă rog să ridicați mâinile cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 12, votăm prin ridicare de mâini cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 48, vreți să verificăm? În regulă, verificăm amendamentul 12, vot electronic. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 48, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 49 în două părți, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. A doua parte, din nou vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 37, votăm prin ridicare de mâini cine este pentru, împotrivă, abține, respins. 38, Amendamentul 37, vreți să-l verificăm? În regulă, votăm, verificăm amendamentul 37, votul este deschis, vot electronic. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 38, uh, vot prin ridicare de mâini. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 50, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 13 în, pe două părți. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Deschid votul electronic. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 51D. Cine este pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 14. Cine este pentru, împotrivă, abține. se aprobă. Amendamentul 19, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 21, votăm prin ridicare de mâini cine este pentru. Împotrivă. Abțineri se aprobă. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 15, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 16, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Consentul D, amendamentul 39D, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 2, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 17, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 40D, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 3 în două părți. Prima parte, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Partea a doua, vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Aprobat. Amendamentul 4 în două părți. Cine este pentru? Prima parte împotrivă. Abțineri. Aprobat. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 41. Cine este pentru? Bine, haideți să verificăm, spune președintele, la partea a doua din amendamentul 4. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 41. Cine este pentru? Nu, mă scuzați, e caduc. Amendamentul 41 este caduc. Considerentul uh, o, amendament, U, amendamentul 5, uh, amend, uh, vot cu apel nominal. Votul este închis. Respins. Considerentul R, amendamentul 42D, vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 6, vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Considerentul U. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. 43 de amendamentul. Votul este închis. Respins. Amendamentul 7. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Recit. Uh, Consentul W, amendamentul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 18, vot cu apel nominal, votul este deschis. Vot în, votul este închis. Respins. Amendamentul 22, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 23, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Aprobat. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Respins. Amendamentul 25. Vreți să verificăm? Vreți să verificăm 24? Votul este deschis. Votul este închis. Aprobat. Amendamentul 25, vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Aprobat. 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Dacă nu ridicați mâna, nu putem vedea. Deci trebuie să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Aprobat. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Verificăm. Amendamentul 27. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 28, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 29, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinse. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Votăm rezoluția astfel amendată. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Rezoluția este aprobată. Acum raportul Caniete, Uniunea Europeană într-un mediu global în schimbare. Amendamentul 1 în trei părți. Prima parte. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se aprobă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, votul este deschis, votul este închis. Se respinge a treia parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Alineatul 5, textul original în două părți. Prima parte, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. A doua parte, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Anatul 6, prima parte. Votul este deschis. Votul este închis. Aprobat. A doua parte. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. S-a aprobat. A treia parte. Din nou vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Aprobat. Anatul 9, textul original, vot cu apel nominal, votul uh, este deschis, votul este închis. Aprobat. anatul 10, trei părți, prima parte vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. aprobat. A doua parte. Votul este deschis. Votul este închis. aprobat a treia parte. Vot cu apel nominal. Votul uh, este deschis. Votul este închis. Aprobat. Anatul 11, textul original, vot cu apel nominal, votul este deschis, votul este închis, aprobat. Anatul 12, textul original în două părți, prima parte, vot cu apel nominal, votul este deschis, votul este închis, aprobat. A doua parte, votul este deschis, Votul este închis. Se aprobă. Aneatul 17, text original, două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abține, se aprobă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abține se aprobă. Alineatul 23, două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Alineatul 26, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Alineatul 27, text original, vot cu apel nominal, votul este deschis, votul este închis. Se aprobă. Alineatul 45, amendamentul 2. Cine este pentru, votați, vă rog, împotrivă, abțineri, se aprobă. Considerentul C, textul original în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Subtitul de după considerentul N, text original, două părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva, abținere, aprobat. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins, dar vom verifica. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Acum votăm rezoluția în totalitate. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Felicitări raportorului eh, doamna Caniete. Ajungem acum la raportul Mezerici, implementarea și revizuirea strategiei Uniunii Europene pentru Asia Centrală. Alineatul 3, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, cine se abține, haideți să verificăm mai bine, votul s-a deschis. Votul s-a închis. respinsă. Alineatul 65, textul original, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 89, text original, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 90, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 110 acum, textul original, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doriți să verificăm? Bine, verificăm votul la a doua parte de la aliniatul 110. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respinsă. Dar vă rog să ridicați mâinile dacă doriți să evaluați bine situația. 149 pentru, împotrivă, abțineri. Aș zice că se adoptă, dar verificăm. Nu strică niciodată. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Aliniatul 145, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la votul final, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votazione chiusa. Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări domnului Meserici. Continuăm cu rezoluția privind epidemia cauzată de virusul Zika. Amendamentul 5 la liniatul 7. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 6. Amendamentul 6. Verificăm. Bine. Verificăm. Votul la amendamentul 5. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri.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 vorbim aici despre partea a treia acum. Votul s-a închis. Se adoptă. Revenim la partea a patra. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a cincea. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2 la aliniatul 19 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 19, 3, alineatul 33, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul M, amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum rezoluția, votul final așadar, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ce pasiamo. Trecem la situația din Polonia. Înainte însă de a începe votul la această rezoluție, dați-mi voie să vă spun că există solicitarea amânării acestui vot. Este o solicitare expusă de domnul Kamal, căruia îi dăm cuvântul acum. Vă mulțumesc. În numele grupului ECR cer amânarea votului asupra rezoluției uh, privind situația din Polonio conform aliniatului 185 și 190. Comisarul, comisar, sau comisarul Timmermans s-a deplasat deja în Polonia pentru a purta un dialog cu autoritățile. Vizitele vor fi continuate în săptămânile următoare și mi-ar plăcea să votăm această rezoluție după încheierea dialogului cu Polonia. Cred că cu toții ne dorim ca situația să se rezolve pe baza uh, Uh, dialogului. Dacă rezoluția aceasta uh, e dovada faptului că Parlamentul European dorește să rezolve problemele într-o manieră amiabilă, atunci cu siguranță Parlamentul European își dorea, uh, dorește ca dialogul dintre Comisie și Polonia să continue. Prin urmare, sunt absolut convins că Parlamentul European este de acord cu această simplă și modestă solicitare pe care voi expun. Mulțumesc! Bun. Există cineva care susține această propunere? Doamna Bieșnețca, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe 15 ianuarie am cerut uh, Comisiei Europene temeiul juridic pentru implicarea sa în afacerile interne ale Polon Poloniei. Am cerut uh, temeiul juridic din tratat. Dar n-am primit, iată, în decurs de trei uh, luni niciun fel de răspuns chiar dacă răspunsul trebuia să ne fie furnizat în, trei, în șase săptămâni. Comisia nu poate să ne spune da, temeiul juridic pe baza căruia se implică în uh, situația din Polonia. Nu există o asemen- un asemenea temei juridic implicările sau ingerințele în uh, afacerile interne ale unui stat membru contravin uh, legislației Uniunii Europene. Cer amânarea votului până când vom primi un răspuns asupra temeiului juridic. Uh, Comisia dorește să rezolve problemele juridice din Polonia, dar face asta încălcând legislației europene, legislația europeană. Am înțeles foarte clar uh, ce ați spus dumneavoastră. Mai dorește cineva să vorbească împotriva propunerii făcute de domnul Kamal? Domnul Pitela. Aș dori să le amintesc tuturor colegilor că un, fiecare stat are dreptul să aleagă a deveni membru al Uniunii Europene. Nimeni uh, nu obligă un stat uh, să devină membru. Cetățenii sunt cei care decid. Dar în momentul în care decizia a fost luată, fiecare stat trebuie să respecte regulile uh, Uniunii Europene. Nu vorbim aici despre ingerințe. Este vorba despre acțiuni legitime care sunt în interesul instituțiilor Uniunii Europene și a celorlaltor uh, state membre ale Uniunii Europene. Uh, Polonia face parte din familia europeană și, bineînțeles, suntem foarte îngrijorați de uh, destinul cetățenilor polonezi. rezoluția aceasta este doar rezol- rezultatul uh, recomandărilor făcute de Comisia de, de la Veneția. E cât se poate de clar, rezoluția conține câteva mesaje cât se poate de clare. Atunci vom vota acum. Votăm propunerea domnului Kamal de amânare, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. respinsă. Trecem la propunerea de rezoluție uh, formulată de 5 grupuri. Amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Votul s-a deschis. La votazione e aperta. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 4, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 2. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Trecem acum la votul asupra rezoluției pe ansamblu. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă terminano qui, no? Sì, solo le dichiarazioni di voto. Sì. Allora, terminano qui le votazioni. Iată sesiunea de vot s-a încheiat. Trecem acum la explicațiile de vot. Explicarea voturilor. Așteptăm doar uh, uh, câteva secunde până când colegii care doresc să părăsească sala o vor fi făcut-o deja.